<laughs> right, okay. Test, test. Okay. Votăm de probă. Votăm de probă dacă aveți cartele de vot. S-a deschis votul. Avem 32 de cartele de vot, 29 de voturi necesare. Mai trebuie încă două voturi, încă un vot. Mai dorește cineva să voteze? Vicepreședintele are probleme. S-a închis votul. 28 dintre dumneavoastră v-au așezat, s-au așezat și o persoană se pare că nu stă foarte confortabil. Deci nu vă funcționează consola de vot. Înseamnă că avem un membru, un vot în plus de la PPE de adăugat, dacă este cazul. Votăm acum raportul Langen în ceea ce privește produsele derivate, contrapartide și registre centrale. Right, are we ready then? Okay. Dacă sunteți gata, raportul Langen. Aveți lista de vot? Foarte bine. În primul rând, atunci, amendamentul 126, 127 și 128. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul a J, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul AK de pe pagina următoare, cu amendament oral din partea conservatorilor și reformiștilor, care trebuie adăugat la ultima parte până la imobiliare. Acceptăm amendamentul oral. Cine este pentru? Amendamentul oral pentru? Împotrivă? Abțineri. Deci amendamentul oral este respins și astfel votăm acum compromisul fără amendament oral pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. Trecem la compromisul AL, care este la pagina 5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 Deci, pe pagina noastră 8, vot pe părți cu 7 părți. Ce compromis! Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a patra pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a cincea pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a șasea pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a șaptea pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Deci a fost un compromis până la urmă. Ajungem acum la compromisul AN. Este la pagina 13 Compromisul AN, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 394. De ce nu 393? 393 este caduc, 394 atunci. 393 este caduc, se pare. Atunci, 394 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AO pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AP cu amendament oral din partea ALDE. În documentele dumneavoastră și adaugă cuvintele necesar și rezonabil. Votăm acum asupra amendamentului oral. Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Respins. Așadar, se resping aceste cuvinte. Compromisul AP fără amendament oral pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul AQ pe la pagina următoare în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri, respins compromisul AR. Din nou în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AS Cred că este la pagina 22. AS. Pentru, împotriva abținerii se adoptă. Așadar, ajungem la AT, la pagina 24. Pentru, împotriva abținerii se adoptă. AU, pe aceeași pagină, pentru, împotriva abținerii se adoptă. AV, pe pagina următoare, pentru, împotriva abținerii se adoptă. AW pentru, împotriva abțineri se adoptă. A, compromisul AX pe pagina următoare, pentru, împotriva abțineri se adoptă. AY pentru, împotriva abțineri se adoptă. AZ peste două pagini pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BA pentru, împotriva abțineri se adoptă. Așa, am trece la compromisul BB, dacă l-am găsit, dar se pare că nu există. Se pare că nu există compromisul BB. Îmi pare foarte rău, domnule Burkhardt, nu are nimic de a face cu tine. Compromisul BC atunci pentru, împotriva abțineri se adoptă. BD pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și după aceea nu trecem la BE, trecem la un nou compromis ZZ, pentru că aici vom ajunge la sfârșit, pe articolul 18a. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iar acum ajungem la BE. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BF, pagina următoare, pentru împotriva abțineri se adoptă. BG pentru împotriva abțineri se adoptă. BH pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum căutăm Compromisul BI, peste două pagini, pentru împotriva cine se adoptă. Uh, faceți puțin cam prea mult zgomot. B, compromisul BJ se adoptă BK în două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la BL BL, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Pe aceeași pagină BM, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BN, pentru, împotriva abțineri se adoptă. BO, pentru, împotriva abțineri se adoptă. BP, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Marcus, te rog frumos. Mm. Sper că nu voi vorbi tot timpul. Atunci vom vorbi și noi la votul cu MIFI. BQ pentru împotriva ține se adoptă. BR pentru împotriva ține se adoptă. BS pentru împotriva abțineri se adoptă. BT pentru împotriva abțineri se adoptă. BU pentru împotriva abțineri se adoptă. BV pentru împotriva abțineri se adoptă. BW pentru împotrivă ab- abțineri se adoptă. Presupun că este adoptat și că l am votat. BZ Trecem la BZ, dacă îl găsim. Ce s-a întâmplat cu BX? Ah. Trecem la BX, pe articolul 38. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. BY pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum ajungem la BZ. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la CA pentru, împotriva abțineri se adoptă. CB pentru, împotriva abțineri se se adoptă, CC pentru împotrivă abțineri se adoptă, CD pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vă rog puțină liniște. CE pentru împotriva abțineri se adoptă. CF pentru împotriva abțineri se adoptă. CG pentru împotriva abțineri se adoptă, CH pentru împotrivă abțineri se adoptă, CI pentru împotrivă abțineri se adoptă, CJ da, CJ pentru împotrivă abțineri se adoptă, CK pentru împotrivă abțineri se adoptă, CL pentru împotriva abțineri se adoptă, CM pentru împotriva abțineri se adoptă, CN pentru împotriva abțineri se adoptă, CO pentru împotriva abțineri se adoptă, CP pentru împotriva abțineri se adoptă, CQ pentru împotriva abțineri se adoptă, CR pentru împotriva abțineri se adoptă, CS pentru împotriva abțineri se adoptă, CT pentru împotriva abțineri se adoptă, CU pentru împotriva abțineri se adoptă, CV pentru împotriva abțineri se adoptă, CW pentru împotriva abțineri se adoptă, CX pentru împotriva abțineri se adoptă, CY pentru împotriva abțineri se adoptă, CZ pentru împotriva abțineri se adoptă, DA pentru împotriva abțineri se adoptă, DB pentru împotrivă, abțineri se adoptă, DC pentru împotrivă, abțineri se adoptă, DD pentru Într-adevăr, am mers prea repede. E amendamentul 964 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul DD pentru, împotriva abțineri se adoptă. DE pentru, împotriva abțineri se adoptă. DF pentru, împotriva abțineri se adoptă. DG Avem două amendamente orale aici. Unul din partea verzilor, lung, și unul din partea liberalilor, care este scurt. Așa apare aici. Deci, votăm pe amendamentele orale. În primul rând, amendamentul verzilor. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul liberalilor, pentru, împotrivă, abțineri, respins și acesta. Deci, compromisul DG, în formă originală, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci mai departe la DH pentru împotriva abțineri, se adoptă. Iar acum trecem din nou la începutul alfabetului. Compromisul A pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri se adoptă. C pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotriva, abțineri respins. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotriva abțineri, respins. 142 pentru, împotriva abțineri, respins. 143 pentru, împotriva abțineri, respins. 144 pentru, împotriva abțineri, respins. 145 pentru, împotriva abțineri, respins și acestea. <laughs> Check! <laughs> Vreți o verificare? <laughs> What fun! Compromise... Câte distracție! Compromisul E. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul F. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul M. Eu am șase pe lista mea. Se, și scrie aici că dacă el este adoptat, 6 este caduc. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Hm, ura! Yeah. <laughs> On you, Marcus. Right. 100... Urmezi tu, Marcus. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 172 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul N pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu am câștigat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este un amendament al raportorului, deci cred că este adoptat. Sunteți pentru? Da, se adoptă. 179 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Așadar, trecem la 182 pentru, împotrivă, abține, abțineri, respins. Tot n-am câștigat. 183 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 185 și amendamentul 2 sunt caduce și trecem la compromisul P. Compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă. 189 pentru împotriva abțineri respins. 190 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri se, se, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, se adoptă 196 pentru, se adoptă compromisul W pentru, împotrivă abțineri. Amendamentul 198 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 15 al raportorului pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, nu? Scrie aici că alte amendamente sunt caduce. Nu este caduc. Raportorul spune că amendamentul său 17 este în regulă, deci cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul AB pentru, împotriva abțineri, se adoptă. AC pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. 204 214 pentru împotriva Cine este pentru 214 se adoptă. 8D AD se adoptă. 206 216 pentru împotrivă adoptat, 217 pentru împotrivă abțineri se adoptă, AE pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AF pentru împotrivă abțineri se adoptă. AG pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 220 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AH pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AI pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și vom vota acum electronic uh, asupra textului astfel modificat. S-a deschis votul. Right. Uh, you're working. Everybody working. One more person to vote if you're... Mai trebuie să mai voteze o persoană. Închid votul. S-a închis votul. 41 pentru, fără voturi împotrivă și fără abțineri. Mai așteptați puțin, trebuie să votăm și propunerea legislativă. Vreți să interveniți înainte de a vota? Bine, raportorul vrea să intervină acum, dar mai avem un vot. Da, aș dori să intervin foarte pe scurt. Vreau să vă mulțumesc și propun ca înainte să votăm rezoluția legislativă să avem o săptămână de primă lectură în iulie. Să nu trecem așadar la negocieri, ci să avem o poziție comună a Parlamentului și astfel să pornim la negocieri cu Consiliul. În iulie, pentru că în iunie deja uh, e timpul prea scurt. Vreau să ajungem la finele primei lecturi și abia apoi să trecem la negocierile la Consiliu. Pentru că oricum la Consiliu nu există un acord pe acest subiect, așa că avem suficient timp să ne pregătim. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijin. Okay, right. Okay. Bine. Vă mulțumesc, spune președinta. O secundă, vă rog. Iată, s-a propus să votăm la uh, plenară înainte să uh, trecem la negocierile cu Consiliul, din câte am înțeles. Echipa de negociere, ca de obicei, va fi uh, uh, formată din uh, președinte, raportor și raportorii din umbră. Mandatul va fi cel dictat de plenară. So, does anybody want to... Dorește cineva să intervină aici sau suntem cu toții de acord? Da. Aș dori eu să intervin. Sunt doar de doi ani în această instituție și aș vrea, vă rog, să-mi explicați ce înseamnă acest lucru pentru întreaga procedură. Yes, it means it... Înseamnă că vom vota la plenară. Nu vom avea votul final la plenară. Ba, vreți votul final la plenară? Se corectează președinta. Sau ce vreți, acord în a doua lectură? raportorul. Vreau procedura obișnuită, stipulată în regulamentul de procedură și în tratatele noastre. Vreau să avem un vot la plenară și abia după aceea să trecem la negocieri. Președinta. Bine. So we are not doing a first Atunci nu vom avea o negociere în primă lectură, ci probabil o negociere în a doua lectură. Întotdeauna există însă posibilitatea de a avea o primă lectură, un acord în primă lectură, dacă Consiliul este de acord cu tot. Însă, acest lucru înseamnă că se dorește o procedură completă de data aceasta cu a doua lectură. Să supunem la vot această idee? Întreabă președinta vorbitoarea, ați putea să-mi explicați, vă rog, de ce? Îmi pare rău, dragă Vicky. Nu se poate. Facem cum a spus raportorul. Vom vota la plenară, vom avea și votul final atunci, vom vota poziția finală a Parlamentului. Și dacă Consiliul nu acceptă, atunci trecem la a doua lectură. Bun, așa vom proceda. S-a înțeles. Acum votăm uh, rezoluția legislativă. S-a deschis votul. Okay. No. Da. Right, I'm closing the vote. Închid votul. 41 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Sorry, I read that. Sorry, that was, that was 36. Președinta se corectează. 36 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri.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 Cei care doresc să părăsească sala, să o facă repede, repejor. Cei care vorbesc, vă rog să încetați. Votăm acum mai departe sisteme de garantare a depozitelor și încep votul. Amendment 138. Amendamentul 138. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I thought that would make you. Compromise A. In favor, against... A... Compromisul A. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 139 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendment 26 in favor. Um, Amendamentul 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 141 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul B în două părți. Prima parte este Uh, cea care spune până la 10% pentru împotriva abțineri se adoptă și a doua parte, dacă vreți uh, sau nu să aveți până la 10% pentru împotrivă abțineri se respinge. Îmi cer scuze, spune președinta, se adoptă. Nu e foarte clară lista de vot, îmi cer scuze, spune președinta. Amendment 150. Trecem la 153. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 142. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 28. Pentru, 28 e caduc, de fapt. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 13 pentru, împotrivă, se respinge. Inco 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, care este foarte lung, o singură parte avem pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul oral al raportorului. Pentru paragraful Taniatul 3, amendamentul oral la IMCO 15. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, facem o verificare pentru 164. Verificare electronică. Facem o verificare electronică. Amendamentul Gigold 164. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă cu 25 la 13 voturi. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Amendament tehnic. Deci nu contează. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe, IMCO 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și compromisul este foarte lung. Trecem acum la amendamentul 182. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. IMCO 22. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că se respinge, dar mai bine facem o verificare electronică dacă vreți. Verificăm 200. S-a închis votul. Se respinge. 19 pentru, 21 împotrivă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul I în două părți, prima parte, care este um, Investițiile ar trebui să fie răspunzătoare din punct de vedere social. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. A doua parte, restul textului pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 244 pentru 224 rectifică președinta pentru împotriva abțineri se respinge. 229, 230 împreună pentru împotrivă se resping. 231 pentru împotrivă abțineri se respinge. 232 pentru împotrivă abțineri se respinge. 57 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 235 pentru împotriva abțineri se respinge. 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Juri 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Imco 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 247 pentru împotriva abțineri se respinge. 248 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 etc. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Păi, cum să votăm pe 250? Pentru că tocmai a fost eliminat. Bine, mi se spune că 250 este un amendament diferit, așadar votăm acest amendament pentru împotriva abțineri se respinge. 28 Timco, pentru împotriva abțineri se respinge. 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru împotriva Ce scuze, revenim la 252. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Și acum votăm 64. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. So, I think it's a... Cred că urmează acum amendamentul 29, fiindcă celelalte sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. INCO 30 uh, pentru împotrivă abțineri se respinge. 65 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 66 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 257 pentru împotrivă. Cred că s-a respins. Încă o dată. 257 pentru împotrivă abțineri se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 259 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 260 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261, amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 264 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Jurii 12 pentru împotriva abțineri respins. 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. 265 pentru 265 devine caduc. 266 pentru împotriva abțineri. Putem verifica electronic 266, vă rog. S-a deschis votul, s-a închis votul, respins. 72 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 73 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 74 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 75 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 267 pentru, împotriva abțineri, Respins. Jurii 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și mergem la 277 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 împotrivă, adoptat. 280 pentru, împotrivă, respins. 282 respins. 290 pentru, împotrivă, adoptat. 291 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 292 a, pentru, a, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 297 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 298 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 299 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 82 devine caduc. 300 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 301 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 302 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul N. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, abțineri, adoptat. 83 pentru împotrivă abțineri adoptat. 306 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 84 pentru nu spune președinta, devine caduc. IMCO 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 85 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotrivă abțineri se adoptă.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 91 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 309 devine caduc. Compromisul pe pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, adoptat. 95 pentru, împotrivă, adoptat, 96 adoptat, 314 pentru, împotrivă, abțineri, respins, IMCO 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 315 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 316 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 317 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. IMCO 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Juri și Mco devin caduce. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105, împotrivă, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 111 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri uh, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. IMCO 1 devine caduc. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. fără număr. Ce-i cu asta aici? E vorba de considerentul 11A. Nu. 117 cu amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 118 pentru, împotriva, abțineri, respins. 12 pentru împotrivă abțineri adoptat, 13 pentru împotrivă abțineri adoptat, 14 pentru împotrivă abțineri adoptat, IMCO 2 pentru împotrivă abțineri respins, 15 pentru împotrivă abțineri adoptat, IMCO 3 pentru devine caduc, 119 pentru împotrivă abțineri respins, 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 128 pentru, nu, pune președinta, nu se spune mergeți 128 pentru împotriva abțineri adoptat IMCO 8 pentru împotriva abțineri respins 129 devine caduc amendamentul 18 pentru împotriva abțineri adoptat IMCO 5 pentru împotriva abțineri respins. A devenit caduc, oricum, cer scuze, spune președinta, 19 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, compromisul Z pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 22 pentru, împotriva, abțineri, adoptat, IMCO 7 pentru, împotriva, abțineri, respins, 132 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 133 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 134 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 135 cu un amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri se se adoptă 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum o să votăm uh, textul uh, în versiunea modificată, un vot electronic. Votul s-a deschis, votul s-a închis. 34 pentru, 5 împotrivă, cu o abținere. Votul pe rezoluția legislativă, votul s-a deschis. Vot electronic asupra rezoluției legislative. S-a închis votul. 34 pentru, 5 împotrivă și o abținere. îl întreb pe raportor dacă vrea să facă un anunț, dacă dorește să opteze pentru un acord într-o primă lectură. Din câte știu eu, sub președinția maghiară, la ultima reuniune a Consiliului, vor avea loc uh, dezbateri pe acest subiect și există ceva șanse să ajungem la un consens. Aș aștepta așadar să vedem uh, Uh, cum anume se comportă Consiliul la reuniunea de mâine, dacă găsește o poziție comună și apoi să revenim în comisia noastră, să avem uh, discuții înainte cu raportorul din umbră, pentru că apoi să decidem la comisia parlamentară dacă mergem în primă lectură sau la acord în uh, a doua lectură. Bine, deci este pentru ordinea de zi de la întâlnirea de, din 6 iunie să vedem dacă vom aproba un mandat uh, de negocieri într-o primă lectură. Mulțumesc, spune președinta. Acum uh, întrerupem ședința până la ora 5. Comisarul Barnier va veni în comisia noastră la ora 5, așa încât vă rog să fiți prezenți. A ver, señorías, se acabó el recreo, vamos a empezar la sesión. Ale, asietua, asietua. Reîncepem sesiunea, dragi colegi. Vă rog să luați loc, să luați loc fiecare pe rând. Bienvenida al comisario Barnier. Îi urăm bun venit domnului comisar Barnier. Da, doamnelor și domnilor, îl avem alături de noi, după cum am spus, pe domnul comisar. Și repet, avem uh, timp limitat la dispoziție. Mai întâi uh, ne va oferi domnul comisar o introducere, după care uh, începe discuția. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor uh, eurodeputați. Mă bucur să vă regăsesc la acest nou dialog structurat. Uh, așa cum s-a întâmplat și ieri în Comisia Jurii. Sunt uh, lucruri importante pentru mine și sper că și pentru dumneavoastră este important să facem un uh, bilanț. O să încep prin două constatări situația în care ne aflăm. În primul rând, în ceea ce privește ritmul reformelor. Observ, pentru a fi cinstit cu dumneavoastră, o pierdere de entuziasm sau de voluntarism la nivel uh, mondial și în Europa. Uh, probabil că am legiferat prea mult uh, și că criza se află în spatele nostru și că criza datoriei publice nu are nimic cu sectorul financiar. Consider că toate aceste remași sunt periculoase. Ele reduc susținerea dată reformei și pot să conducă la situația în care agenții își vor uh, asuma riscuri excesive. Trebuie să menținem ritmul și o să vă spun asta uh, oarecum cu tărie, pentru că Comisia este hotărâtă și are nevoie de susținerea Parlamentului European pentru a pune în valoare această lecție fundamentală este că agen comportamentul agenților la nivel micro are consecințe la nivel macro pentru economia în ansamblul său. Acesta este motivul pentru care noi, dumneavoastră, ați vrut să creați uh, Consiliul European uh, pentru uh, riscul sistemic începând de la 1 ianuarie 2011. Iată de ce ceea ce faceți aici în Comisia Econ, în ceea ce este pachetul legislativ pentru guvernanța economică sunt atât de importante, de aceea urmărim Uh, periodic cu uh, teste de stres credibile nivelul de tensiune al sistemului noastră bancar. Am vorbit uh, cu două săptămâni în urmă în plenară, am vorbit de stres testul acest test este mai uh, riguros decât cel precedent, este rezultatul unui nivel mai mare de transparență și de control prin uh, sistemul uh, de peer review revizuire interpartes. Uh, vom uh, uh, continua cu reforme care trebuie să restabilească încrederea. Aceasta este o primă constatare. Să nu lăsăm garda jos. A, a doua constatare pe care aș dori să o fac. Au existat deja multe propuneri legislative, avem multe în fața noastră. Comisia la sfârșitul verii în totalitate uh, până la sfârșitul anului va prezenta aceste propuneri uh, uh, de la reuniunea G20 de la Londra și Pittsburgh. Este un pachet legislativ semnificativ și coerent. Statele Unite pe care le urmăresc îndeaproape și cu care avem consultări periodice, Statele Unite au introdus uh, și ele reforme prin Dat uh, Front Act și măsuri de execuție care sunt departe de a fi încheiate. În Europa am uh, hotărât să procedăm invers, dacă pot să spun acest lucru. Acest lucru era inevitabil pentru că a trebuit să creăm o nouă arhitectură de supraveghere. Aș vrea să vă liniștesc, să vă asigur Intenția mea nu este să vin cu 20 de propuneri în următoarele trei ani. Uh, cred că măsurile de creștere trebuie uh, să uh, fie preponderente cu timpul față sau în raport cu măsurile de corectare. Prin actul privind piața unică, trebuie să prelungim reglementarea preventivă sau reactivă legată de criză, trebuie să prelungim și să amplificăm această reglementare cu una uh, proactivă și dinamică pentru creștere, pentru o nouă creștere. Nu mergem în orb, de un an și jumătate cu colaboratorii mei am pus în aplicare o metodologie riguroasă și aș vrea să vă reamintesc patru principii importante pentru următoarele luni. 1. Coordonarea globală în cadrul G20. Este motivul pentru care am fost mai multe zile în China, o să vizitez India, Japonia la începutul anului următor. Participăm activ la uh, um, lucrările Financial Stability Board, avem uh, uh, un dialog cu autoritățile americane, un dialog periodic pe care îl voi continua timp de trei zile săptămâna viitoare. Apoi, uh, în al doilea rând, un uh, calibraj uh, minuțios, fără improvizații, o analiză de un studiu de impact și studiu de impact cumulat al tuturor reformelor. Nu ne putem mulți mulțumi cu estimările sectorului privat, care uh, ne dă estimări foarte uh, generale, care nu țin uh, Uh, cont de faptul că băncile pot să-și utilizeze profitul pentru a uh, își îndeplini o serie de obligații de capital. Avem uh, estimările proprii în ceea ce privește cerințele de capital, urmărim care va fi impactul unor reglementări financiare. Al treilea principiu, un pluralism mai accentuat în dialogul cu toți actorii Uh, piețele și uh, serviciile financiare. Un pluralism uh, sporit, o reglementare inteligentă trebuie să țină cont de părerea tuturor părților interesate mult mai bine și în mai mare măsură decât s-a făcut în ultimii 10 ani. Unele grupuri au mai multe mijloace decât altele pentru a se face auzite și mă gândesc la IMM-uri, la sindicate, la asociațiile de consumatori, uh, la casele de economii. Trebuie să existe un echilibru, de aceea am uh, inițiat o acțiune pentru a se ține mai bine cont de diversitatea punctelor de vedere de toate interesele, începând cu reprezentarea în sânul grupurilor de experți, așa cum ne-ați invitat mai mulți dintre dumneavoastră. Am făcut o analiză profundată a rațiunii de a fi a fiecărui grup de experți gestionat de Direcția Generală a Piețelor Interne. Și în următoarele luni vom trece la o simplificare uh, semnificativă și la o reechilibrare a acestui grup pentru a uh, profita, pentru ca consumatorii și celelalte părți implicate să fie reprezentate mai bine. Uh, Direcția noastră generală va mai avea doar cinci grupuri, din care două compuse exclusiv din reprezentanții părților interesate, care au fost subreprezentate. Acel grup de utilizatori pentru consumatori și un grup al sindicatelor. Uh, odată cu această transparență crescută, toate uh, informații în legătură cu aceste grupuri, inclusiv mandatul lor, vor fi centralizate pe o pagină pe site-ul Direcției Generale uh, după aceea, în ceea ce privește lipsa de resurse pentru a uh, implica aceste părți implicate, avem la dispoziție o sumă de 1 milion, 1 milion de euro pentru proiectul de buget 2012 pentru înființarea unui centru independent de expertiză uh, pentru a defini un proiect de susținere tehnică în domeniul uh, serviciilor financiare. Vom examina aceste costuri și uh, am uh, și căutăm să identificăm căile cele mai eficiente. Avem un parteneriat strâns cu dumneavoastră ca legiuitori, astfel găsim foarte rapid compromisuri dinamice în acest context uh, vreau să salut încă o dată disponibilitatea dumneavoastră și profesionalismul de care dau dovadă membrii comisiei dumneavoastră, uh, care ne permit să avansăm într-o serie de teme extrem de importante în ceea ce privește uh, și știți cine sunteți, foarte telegrafic vă reamintesc principiile care vor continua să fie principii de acțiune pentru noi. Voi uh, menționa foarte rapid aceste lucruri. Am avut 8 dosare care trebuie să fie uh, rezolvate destul de rapid. Mulțumesc uh, anticipat raportorilor de pe aceste dosare. În prim, primul rând, uh, regulamentul cu privire la short selling. Um, un proiect general a fost redactat acum câteva zile la Ecofin în 17 mai. Astfel, instituțiile pot să începe, înceapă trialogul și să și Comisia își va juca rolul de a facilita găsirea unui compromis, lucru pe care deja l-am evocat ne vom asigura că rezultatul va fi transparent, să uh, menținem uh, datoria suverană în câmpul de reglementare și să avem un for ESMA ținând cont de preocupările unor state membre. În al doilea rând, propunerea în legătură cu produsele derivate pe care v-ați pronunțat uh, acum câteva ore. Foarte, este foarte important ca acest regulament să fie adoptat Uh, cât mai rapid uh, raportul Dange pentru a ne îndeplini angajamentele luate la G20, pentru a impune o participare obligatorie tuturor celor de pe piața derivatelor până în 2012. Și aici putem începe trialogul foarte rapid. Al treilea dosar, uh, directiva Omnibus 2, a domnului, raportul domnului Palț legat de solvabilitate 2, este vorba aici de un cadru operațional atunci când va intra în vigoare solvabilitate 2 în 1 ianuarie 2013. Al patrulea dosar, garantarea depunerilor. Uh, raport Peter Simon uh, și de asemenea protecția investitorilor, raportorul Ole Smith. Și aici este vorba de protecția consumatorilor. Din punctul meu de vedere, un lucru puțin uh, lăsat în umbră anul trecut. Noi suntem dis- la dispoziția dumneavoastră, însă trebuie ca toate părțile să uh, coopereze în același spirit. Al cincilea dosar, uh, garanțiile de asigurări, la acest punct aș spune, pentru că a existat o carte albă în iulie anul trecut, aici am dori ca propunerea să fie una coerentă cu uh, deciziile deja, deja luate în legătură cu compensarea investitorilor. Așadar, am dorit un timp suplimentar. Și câteva cuvinte în legătură cu câteva inițiative mari, noi, care vor face obiectul unor propuneri din partea Comisiei. Este vorba de poziții, de propuneri structurante, regulile jocului bancar uh, în 4 iulie. În, în ceea ce privește CRD4, va exista o directivă cu privire la supravegherea și cooperarea între, între autoritățile de supraveghere uh, cu, care cuprinde achiul comunitar, Basel 2, Basel 3, un instrument necesar pentru a crea regulile necesare în domeniu. Și pe fond aș saluta rap, aportul uh, raportului Caras din octombrie anul trecut, care ne-a dat instrumente de negociere în negocierile de la Basel. În special în ceea ce privește necesitatea de a ține cont de uh, Uh, caracteristicile europene de a nu aduce atingere economiei reale care trebuie să fie susținută uh, și are nevoie de investiții pe termen lung. Nu putem să ne permitem să fim uh, laxiști, să, însă trebuie să dăm dovadă și de pragmatism pentru a ține cont de caracteristicile specifice ale um, economiei europene, ale băncilor europene, care nu sunt asemănătoare cu celelalte din lume. În al doilea rând, un nou, o nouă propunere inedită, rezolvarea crizei, domnule președinte. Mă refer aici la raportul doamnei Ferreira. Este una dintre reformele cele mai importante din mandatul nostru. Consultările din ianuarie au fost un adevărat succes. Am primit uh, mai mult de 150 de răspunsuri. Propunerea noastră va ține cont de discuțiile cu Parlamentul și de raportul doamnei Liza Ferreira. Și conlucrăm cu partenerii internaționali pentru a găsi un cadru coerent la nivel internațional pentru a garanta eficiența acestor măsuri în cadrul competitivității europene. Al treilea dosar nou, o ma- marea reformă MIFID, pentru această revizuire a MIFID. Uh, suntem ambițioși, vom asculta toate părțile interesate, nu doar Goldman Sachs sau JP Morgan. Uh, vom încerca să găsim o supraveghere cât mai adecvată în toate negocierile noastre, o concurență echitabilă, o transparență mai mare, lucru care nu ar trebui să fie foarte dificil. Al patrulea punct nou, guvernanța întreprinderilor, vom propune măsuri pentru bănci în cadrul CRD4. Recomandări foarte eh, pertinente au fost în raportul Ashley Fox și vor fi luate în considerare pentru a avea eh, gestionari responsabili și trader eh, care să fie implicați. Este vorba de un pro- program extrem de ambițios. În același timp, instituțiile financiare trebuie să pună capăt remunerărilor excesive care sunt nejustificabile, inexplicabile și nesustenabile, nesustenabile în contextul actual de austeritate. Nu este vorba de uh, avantajul competitiv. Uh, nu trebuie să încurajăm riscurile excesive și eu consider că o politică de remunerare mai sobră, mai strictă, poate să uh, uh, provoace mai multă încredere de care este nevoie acum. Și de aceea mi se pare esențial ca Comisia să propună măsuri suplimentare pentru a pune capăt acestor practici. Uniunea Europeană a introdus regulile cele mai stricte din lume în domeniu și este un domeniu unde uh, sper că Comisia va continua să dea un exemplu. Este vorba aici de principiile directivei CRD 3. Uh, verificăm buna transpunere a acesteia de către statele membre și procedurile de infringement sunt uh, în curs față de statele membre care nu au comunicat încă măsurile de transpunere către Comisie. Domnilor și domnilor, înainte de a încheia, mai, vor mai exista și alte inițiative. Uh, lucrăm pe a treia reformă cu privire la agențiile de rating și mulțumesc domnului Clintz pentru raportul său, care a fost foarte util uh, pe acest subiect, care susține transparența investițiilor Uh, eliminarea conflictelor de interes, am încercat și noi să asigurăm o diversitate și o concurență mai bună pe piață. Evoc și un subiect la care țin ca și președintele Barroso, uh, cel al transparenței consolidate în ceea ce privește investițiile în statele în dezvoltare în special în ceea ce privește industria extractoare. Și lucrăm și pe TRIPS, regulile de transparență și de, pentru produsele de investiții. Iată, domnule președinte, uh, am vrut să uh, vă prezint toate inițiativele noastre. Uh, echipa noastră lucrează din plin pentru că vrem ca aceste proiecte să fie cele mai ambițioase și vrem să le uh, propunem până la sfârșitul verii. Avem o atitudine foarte ambițioasă pentru că vrem să avem reguli uh, care să țină cont de lecțiile învățate în urma crizei, fără a lăsa garda jos. Uh, ne angajăm să lucrăm cu dumneavoastră, cu comisia dumneavoastră, pentru a avea o reglementare activă și dinamică pentru a crea încrederea și creșterea pe care cetățenii le cer în Europa. Cetățenii uh, care vor aceste lucruri și le cer cu multă uh, nerăbdare și chiar cu mânie. Vă mulțumesc. Merci, monsieur le commissaire. Je vais commencer. Mulțumesc, domnule comisar. Încep prin a da cuvântul coordonatorilor, domnul Gozes, după aceea domnul Bulman și liberalii și verzi. Jean-Paul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, nu vă voi pune nicio întrebare, pentru că ați prezentat un proiect, proiecte care sunt interesante și pertinente și ați început cu cuvinte serioase în legătură cu situația noastră, cu lipsa disponibilității de a implementa reforme inteligente în serviciile financiare. Cred că ceea ce spuneți este împărtășit de membrii din acest, acest Parlament. Poate, dincolo de grupurile politice, noi trebuie să apărăm interesul general european și să respectăm esențialul. Ați menționat raportorii diverselor grupuri care au redactat rapoarte pe aceste pachete. Avem disponibilitatea de a fi ambițioși și de a nu lăsa garda jos, pentru că nu am trecut încă peste criză. Aș dori doar să vă spun că aici, la Parlament, beneficiați de susținerea unei majorități de parlamentari. Nu am uitat declarația dumneavoastră de la prezentarea dumneavoastră de audiere în fața Parlamentului. Ne dăm seama că foaia de parcurs pe care ați prezentat-o o respectați și că aveți anumite probleme uneori, pentru că există multe influențe adverse care vor să vă schimbe uh, opinia, însă noi nu avem uh, intenția de a renunța. Ca și coordonator sunt un pic uh, sunt nemulțumit puțin pentru că am distribuit rapoartele colegii, către colegilor mei uh, și cred că prietenul meu, prietenul meu Udo uh, crede la fel că numele candidaților și implicarea raportorilor în dosarelor dosarele care le sunt alocate este foarte importantă. Și de asemenea trebuie să lucrăm împreună pentru a avea reguli care să fie pragmatice și eficiente. Domnule comisar, nu voi abuza de timpul de vorbire, însă aș dori să vă repet că puteți conta pe noi, așa cum contăm și noi pe dumneavoastră, pentru a uh, ajunge la această reglementare. Grupul PPE se va implica foarte mult în dosarele menționate de dumneavoastră. Vom avea cea mai mare parte a rapoartelor și putem să vă asigurăm că vom lucra în spiritul interesului comun european. În legătură cu subiectele uh, care urmează, știu că nu ne veți dezamăgi. Au existat câteva articole în presa din diverse state. Noi considerăm că Comisia și dumneavoastră, domnule comisar, uh, veți veni cu textele pe care le așteptăm, texte care să permită să facem ordine în lumea finanțelor. Ați vorbit despre remunerarea mm, gestionarilor și că trebuie să uh, insistăm asupra unei transpuneri corecte și mă bucur că să constat că ați uh, ținut cont de uh, faptul că trebuie să existe o simetrie în lobby. Eu sunt pentru lobby. Lobbyurile reprezintă o sursă de, inform- o sursă de informare, însă uh, Trebuie să avem mai multe uh, puncte de vedere și după aceea putem să alegem fiecare în funcție de opinii. Domnule comisar, uh, vă susținem sau poate suntem în fața dumneavoastră pentru că unele dintre ideile dumneavoastră uh, provin din rapoartele noastre uh, și vom conlucra pentru interesul european general. Mulțumesc, Jean-Paul. Domnul Bulman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ne aflăm acum într-o situație în care zilnic ne întrebăm dacă zona euro își va depăși problemele și dacă va face față presiunii manifestate acum la nivelul piețelor ne punem întrebarea dacă suntem în măsură să oferim un răspuns politic la această situație, pentru că, iată, zona euro poate să fie consolidată de ce sau uh, dacă, pentru că altfel va eșua. Este bine că avem în persoana dumneavoastră un partener de discuție. Dumneavoastră ne oferiți răspunsuri, ne ascultați și uh, participați la discuțiile noastre. Uh, este bun, este bine că se întâmplă acest lucru, ne ajută foarte mult și în ceea ce privește lucrurile care mai trebuie dezbătute în continuare, vreau să spun că participarea noastră este o precondiție a succesului. Există anumite subiecte care ne presează foarte, foarte mult acum, fiindcă situația se complică acum. Nu este afectată doar Grecia, sunt vizate multe alte state membre. Situația este acum îngreunată din cauza unor produse subreglementate și din cauza unor actori subreglementați. Dacă este să purtăm această discuție referindu-ne la ce se va întâmpla în Grecia și în alte țări și dacă dintr-o dată um, se analizează ce se întâmplă cu sistemul CDS și cu reglementările juridice, ei bine, trebuie să spunem că în ceea ce privește raportul pe, vânză, pe vânzări pe descoperit, s-a ajuns într-adevăr puțin mai departe, dar trebuie să ajungem la un acord cu Consiliul, fiindcă până acum nu este o reglementare CDS și este păcat că se întâmplă acest lucru. Trebuie să vedem cum reacționează piețele și cum putem uh, să uh, apelăm la anumite acțiuni necesare. Deci vedeți că există o nevoie neacoperită de acțiune. Apoi, al doilea subiect se referă la agențiile de rating. Și aici lipsa reglementării este extrem, extrem de problematică. Constatăm acest lucru de fiecare dată când o țară își propune să facă anumite reforme structurale, când o țară dorește să uh, Uh, intervine la nivel bugetar pentru viitor. Repede, repejor, apare o agenție de rating și lovește guvernul fix în moalele capului. Deocamdată nu am găsit un răspuns la acele probleme care au fost identificate de domnul Gozes de ceilalți colegi în Parlament. Este vorba despre rapoarte care au fost votate, dar avem nevoie de mai mult angajament, de mai multă reglementare comunitară, pentru ca în sfârșit să putem ieși din acea capcană politică în care ne aflăm și să ne îndreptăm, să revenim de fapt pe drumul uh, creșterii economice. Vă sprijinim să nu cedați cu angajamentul dumneavoastră, fiindcă acesta este precondiția succesului nostru al tuturor. Mulțumesc! Thank you, Sven. Mulțumesc, Sven. Filip uh, Lambert. Îmi cer scuze, dau cuvântul liberalilor mai întâi. We are still in this committee bigger than the Greens. Da, în această comisie suntem un grup mai numeros decât cel al verzilor, totuși. Order, order. Domnule comisar, Salut modul în care purtați dialogul cu Parlamentul. Știți că eu nu sunt întotdeauna de acord cu dumneavoastră, dar eu cred că aveți o manieră foarte, polit, foarte politicoasă de a vă exprima opinia și apreciez acest lucru. Este un aspect esențial uh, pentru dialogul cu politicienii, pentru că asta este important să ne respectăm chiar și în momentul în care nu ne împărtășim uh, întru totul ideile. Mie, în calitate de liberal, mi este foarte clar că este nevoie de reglementare uh, la nivel financiar, însă nu mă voi exprima așa cum au făcut-o alți colegi. Eu vreau să subliniez că avem nevoie de o piață financiară funcțională, avem nevoie de instituții bancare bune. Am dorit să exprim acest lucru, fiindcă eu consider că este necesar să o spunem. Sunt oameni care ne ascultă totuși și sunt la curent cu ce se întâmplă în această comisie. Subliniez faptul că în anumite țări, spre exemplu în Grecia, problema principală este aceea, a fapt, este aceea a faptului că țara a fost condusă de politicieni slabi. Spun acest lucru fiindcă eu provin dintr-o țară în care în urmă cu 15 ani au fost comise foarte multe greșeli. Ar fi util ca politicienii să-și asume răspunderea în astfel de situații. Eu și Sharon Bowles v-am trimis o scrisoare în ceea ce privește schema de compensare a investitorilor. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, altfel vom ajunge într-un blocaj la Consiliu. Acolo uh, avem o minoritate care ne blochează. Știu că vă îngrijorează puțin utilitatea unui asemenea instrument, dar eu cred că avem uh, instrumentul lui UCITS, dar Uh, cred că ar trebui să avem o discuție înainte de vară, să putem vota în iulie. Sper să ne oferiți sprijin, fiindcă aici sunt de acord cu dumneavoastră. Există câteva regulamente și directive, unele mai importante pentru consumatori decât altele. Avem uh, compensațiile pentru investitori și schema garanțiilor care se îndreaptă în această direcție. Mă bazez așadar pe sprijinul noastră, domnule comisar. Thank you very much. Now, is... Mulțumesc. Acum are cuvântul Sven. Okay. Thank you. Um, today, as you're probably aware, we've just had... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh votat astăzi schemele de garantare a depozitelor și uh, instrumente financiare derivate și se știe că se dorește o uh, a, a doua lectură. Ce comentarii aveți, domnule comisar? Ce înseamnă acest lucru pentru întregul pachet, pentru programarea acestuia, acestuia și cum anume putem să ne aliniem la ceilalți uh, Uh, actori globali. Mi s-a spus că MIFID ar putea fi amânat până în septembrie sau până în octombrie, după cum s-a sugerat din partea staffului dumneavoastră. Sunt afectate obligațiile G20 în ceea ce privește comerțul cu instrumente derivate, fiindcă se stipulează că acestea trebuie să fie puse la dispoziție, la dispoziția tuturor până în 2012. Mulțumesc, Gail. Și acum Sven Banu. Filip. Mulțumesc, domnule comisar. Aș uh, vrea să salut un mare european. O spun cu mai multă ușurință pentru că nici nu sunteți din uh, partidul meu. Cred că uh, ne lipsește puțin suflu în rândul colegiului ar fi bine ca și ceilalți comisari să se exprime atât de uh, ferm. Acestea fiind spuse, Aș uh, vrea să revin la dosarul uh, CDR, uh, CRD4. Ne-a spus acum că asta se va întâmpla la sfârșitul lunii iulie. Nu este un secret pentru nimeni că regulile de lichiditate nu vor fi deloc mai constrângătoare. Și mă întreb dacă e nevoie de ceva de rezolvat în urma crizei pe care am traversat-o, Aș spune că problema cu care s-a confruntat sistemul bancar în Europa, cel puțin, a fost unul legat de lichidități. Și dacă se dovedește că nicio regulă constrângătoare în această uh, materie uh, nu va figura, atunci uh, nu e bine. Știți că atunci când e vorba de condiționalități, pentru noi este de neconceput ca băncile să spună că este greu să constituie fonduri proprii, în vreme ce ele pot uh, să dea jumătate uh, din uh, profit în dividende și alte prime. Vreau de asemenea să vă spun că avem un concept level playing field, condiții de egalitate, care ar putea să joace rolul unui uh, ecran de fum. Toată lumea știe bine că, uh, indiferent uh, la ceea ce ne gândim, G20 nu poate să asigure o reală guvernanță mondială. Nu putem să așteptăm în eternitate ca restul lumii să se muște, miște ca și noi să ne mișcăm la rândul nostru. Ați vorbit de studiul de impact în uh, expunerea noastră introductivă. Sigur că e nevoie de măsuri, însă nu putem uh, ex ante să prevedem impactul legislației pe care o vom pune în aplicare. Nimeni nu poate să prevadă cu precizie ceea ce se va întâmpla. Industria finanței ne cere să facem studii de impact, dar i-aș întreba unde sunt uh, studiile de impact legate de produsele financiare pe care le-au lansat pe piață? Unde sunt studiile de impact uh, care să dovedească că ceea ce urmau să facă nu făcea rău nimănui? Într-adevăr, trebuie să hotărâm într-un climat uh, și uh, un peisaj de incertitudine. Dar cu toate astea trebuie să facem progrese și nu pot decât să vă încurajez să o faceți. Mulțumesc. Mulțumesc, Filip. O să dau cuvântul domnului comisar. Aveți deja un număr de întrebări la care puteți da un răspuns. Da, te rog să mă scuzi. Mulțumesc. Aș dori să abordez și un alt subiect care a fost abordat la un dat dumneavoastră, domnule Barnier. Am votat raportul Langen și, într-un considerent, se abordează problema speculației cu alimente și uh, materii prime, resurse. Este o problemă care circulă acum în uh, presa germană, o urmăresc. S-a discutat la un moment dat uh, Uh, în publicația Handelsblatt de acest uh, subiect s-a exprimat Camera de Comerț pe această temă, am documentul în față. Și sunt uh, făcute două propuneri. În primul rând, se propune ca activitățile comerciale să fie restructurate astfel încât speculanții să nu mai aibă ce căuta la bursă cu aceste produse ci doar comercianții, cei care uh, intră în contact fizic cu aceste produse. Și în al doilea rând, se dorește crearea de transparență, uh, dată fiind crearea uh, unei registrări obligatorii a tuturor tranzacțiilor de mărfuri care sunt registrate la bursă. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră față de acest subiect, că, ce părere are Comisia și în ce măsură vă veți ocupa de acest dosar. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul domnului comisar. Aș dori să vă spun următoarele lucruri înainte. Propunerea în ceea ce privește uh, acțiunea uh, în urgență uh, va fi tratată în toamnă, după ce vor fi făcute teste de stres. Acum dă cuvântul domnului comisar. În această privință, domnule președinte, v-am spus că aceasta este pentru mine una dintre reformele cele mai importante pe parcursul mandatului meu. Să uh, clădesc uh, un astfel uh, de sistem. Am uh, uh fost foarte interesat de la bun început de propunerea Ferrera. Cei care mă cunosc știu că sunt uh, foarte pasionat de ceea ce înseamnă cultura riscului prevenția întotdeauna costă mult mai puțin uh, decât uh, corectarea. De aceea rezoluția nu se rezumă la uh, banii pe care trebuie să-i cerem băncilor pentru a plăti. Am văzut că există mai multe măsuri în trusa de scule, însă cred că trebuie să fim prevăzător și chiar dacă sunt gata să vin cu o propunere, cred că nu uh, trebuie să ne grăbim, ci trebuie să așteptăm rezultatele și învățămintele uh, actualelor uh, teste de stres. Pachetul este legat de cel pregătit de colegul meu Joachim Almunia, în uh, ceea ce privește tratamentul acordat băncilor prin prisma ajutoarelor de stat. Este vorba de un uh, peisaj uh, global cu o propunere a sa pentru ajutoarele de stat și a noastră pentru rezolvarea crizei. Mulțumesc lui Jean Gozes. Da, am spus că există riscul de a vedea o relaxare în uh, voluntarismul politic și asta legat și de ceea ce spunea domnul Bulman adinaur legat de uh, Grecia. Ceea ce trebuie să facem ca reglementare pentru a trage învățămintele crizei, asta face parte din încrederea care uh, trebuie reconstruită, nu a neapărat a piețelor, ci a investitorilor, uh, a cetățenilor, în, uh, încrederea uh, politică. De aceea sunt foarte atent ca tot ceea ce facem să fie bine înțeles ca măsuri de echitate. Nu m-ați întrebat în legătură cu taxa privind tranzacțiile, pe tranzacțiile financiare sunt pentru o, uh, o astfel de taxă, așa cum uh, v-am spus uh, și în ceea ce vește încadrarea taxelor și primelor, pentru că asta face parte din echitate, din această luptă pentru încredere. Domnule Gozes, am spus-o președinția actuale a G20, doamnei Lagarde și guvernului francez, că din punctul meu de vedere, în toate reuniunile G20 anul acesta și anul următor, prioritatea top pe ordinea de zi este unde ne aflăm cu hotărârile luate anterior la Londra, Pittsburgh, Washington și Seul. Unde am ajuns? Ce am făcut din cele pe care le-am hotărât împreună? Cred că trebuie să Uh, uh, să evidențiem și alte dosare, uh, finanțarea inteligentă și s-a vorbit de speculă de volatilitatea materiilor prime. Sunt dosare noi și importante, însă pe primul loc în, uh, pe ordinea de zi a G20 ar trebui să figureze această întrebare. Ce am făcut din ceea ce ne-am propus? Sigur, poate că există o relaxare și uh, se pot face o, uh, o serie de diferențieri între țările care s-au aflat în jurul aceleași mese de negocieri. Nu am domnule Gozes, că Parlamentul uh, Uh, va fi înaintea sau uh, cot la cot cu Comisia. Știu că nu va rămâne niciodată în urmă uh, în ceea ce privește acest voluntarism. Domnule, domnul Bulman a vorbit de Grecia și v-am spus care este părerea mea în legătură cu unul dintre elemente. E vorba de pachetul de guvernanță pe care l-ați dezbătut uh, și cu care uh, multă uh, tenacitate și multă înțelepciune uh, colegul meu Oliren pe care îl admir pentru ceea ce face, pentru că este unul dintre posturile cele mai solicitante și cele mai grele în momentul de față. Deci, din învățămintele pe care le putem trage din situația Greciei, domnul Burman a vorbit de CDS-uri, de short selling, ei bine, avem o atitudine pragmatică, am uh, depășit etapa Consiliului cu uh, un acord care nu a fost ușor de obținut, o să vă spun asta, însă care uh, menține economia generală pe care o dorim cu toții și vor începe discuțiile tripartite. Ceea ce mi se pare foarte important este să spunem că ceea ce justifică propunerea inițială a Comisiei, care nu propunea interzicerea Uh, totală a CDS-urilor și a short selling-ului. Am dorit să privilegiez capacitatea uh, coordonată a diferitelor supraveghetori să ia aceste hotărâri. Și uh, o să vedem cum se vor desfășura discuțiile în trilog. Sunt foarte atent să menținem această linie generală ambițioasă. Domnul Bulman a vorbit și de Uh, preocuparea și domnul s a vorbit de agențiile de rating și de înregistrarea acestora. Agențiile de rating cunosc uh, această îngrijorare, această preocupare, sunt foarte atent ca acest uh, proces să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu respectarea prevederilor regulamentului Vreau să vă reamintesc că agențiile de rating uh, existente pot să facă uh, astfel de uh, ratinguri atâta vreme cât autorizația lor nu le-a fost refuzată procesul de înregistrare se va finaliza în cursul acestei veri. Domnule Gozes, o să, pot să vă spun că uh, cinci agenții de rating uh, au fost uh, înregistrate. Lucrăm la o a treia revizuire pentru această toamnă privind încadrarea, transparența și diversitatea pieței agențiilor de rating. Domnule Schmidt, vă mulțumesc pentru aprecierea dumneavoastră. Da, ca și dumneavoastră, consider că băncile trebuie să fie solide și uh, să existe uh, să nu existe probleme, de aceea uh, toată această legislație, desigur compensarea investitorilor, da, aveți dreptate, trebuie să deblocăm situația în Consiliu. Președinția dă dovadă de profesionalism și uh, Uh, de ambiție. Vreau să mulțumesc președinției maghiare ungare pentru ceea ce face. Așa cum am spus în, în introducerea mea, uh, Comisia pe această temă, domnule Schmidt, de uh, protecția uh, compensării uh, investitorilor, uh, Comisia va încerca să ajungă la un acord. Domnul Lambert, îmi cer scuze, spune domnul comisar, uh, Doamna Swinburne a evocat uh, emirul. Am fost uh, uh, informat de votul care a avut loc în comisia dumneavoastră și de spiritul care a animat acest uh, uh vot. Respect uh, suveranitatea comisiei dumneavoastră și, așa cum am spus-o, doresc să ne mișcăm cât mai repede cu putință, pentru că, așa cum ați înțeles, piețele se mișcă foarte repede. În ceea ce privește um, capitolul instrumentelor financiare derivate, dacă luați hotărârea să mergeți la a doua lectură, atunci asta va dura cel puțin șase luni așa încât sper că vom putea întruni condițiile așa cum ați demonstrat-o în alte împrejurări și cu uh, privire la alte texte importante și foarte dificile uh, toamna trecută. Deci uh, să ajungeți cu înțelepciune la un acord într-o primă lectură. Și vă reamintesc că este un subiect cheie. Am vorbit de G20 și de prezența pe ordinea de zi uh, a G20 a acestui subiect. Uh, iată, aceasta este starea mea de spirit. Uh, aș merge către un acord într-o primă lectură. V-am spus și o să vă spun încă o dată un punct care nu este diferit de ambianța generală. Ceea ce mă preocupă uh, este că în momentul de față, majoritatea problemelor care uh, sunt sursă de îngrijorare, care uh, enervează lumea, sunt probleme de natură uh, transnațională cel puțin europeană și să reluăm una, una câte una. Zona euro, ecologia, creșterea, schimbările climatice, uh, imigrația și aceste uh, astfel de exemple pot să fie multiplicate. Însă prima, primul răspuns trebuie să fie unul european. Și ce vedem? Paradoxul este că fiecare dezbatere politică pe plan național uh, este uh, tot mai uh, restrânsă și ne limităm la reacții pe termen scurt. Da, sigur, este un risc pentru construcția europeană, pentru proiectele europene. Deci trebuie ca politicienii de dreapta, de stânga, de centru, liberali, verzi, uh, dacă credem în importanța politică a unui astfel de uh, proiect, trebuie să avem o reacție pentru a uh, evita renaționalizarea, retragerea pentru că, dincolo de aceasta, uh, există protecționismul și sfârșitul pieței interne, care este baza proiectului european. Și încerc să spun lucrurile cât mai apăsat cu putință și încerc scuze, poate. Uh, pentru această vehemență. În uh, ceea ce este CRD4 și lichiditățile, Domnule Lambert, vor exista reguli generale privind uh, lichiditățile în propunerea noastră. Am intenția să țin cont uh, de uh, recomandările de la Basel și să pun în aplicare uh, spiritul acestui proiect. Este indispensabil să avem dispoziții chiar de acum privind lichiditățile și o să avem dispoziții exigente ca băncile să dispună în permanență de lichiditățile necesare. Este vorba de un uh, subiect uh, complicat din punct de vedere tehnic, uh, cu un impact puternic asupra ansamblului economiei. Iată de ce trebuie să respectăm perioadele de urmărire pe care, care au fost convenite la Basel trebuie să facem această muncă cu minuție, trebuie să fim gata să aplicăm uh, aceste dispoziții după uh, ajustările uh, necesare. Se va face o raportare permanentă, iar după această perioadă de urmărire, care nu va fi prea lungă, uh, vom avea niște date cât se poate de precise. Îmi uh, mențin uh, angajamentul de a menține echilibrul uh, și uh, principiile acordului uh, de la Basel, însă trebuie să ținem cont uh, și de ceea ce se întâmplă în Europa și de ceea ce se întâmplă în uh, Statele Unite. Vă reamintesc că trei pătrimi din economia uh, europeană uh, este finanțată de bănci și nu Uh, un sfert ca în Statele Unite. Și am hotărât să aplicăm acordul de la Basel la toate băncile. Dacă am aplica uh, cum fac americanii acest acord la, numai la băncile mari, am avea probleme. Însă noi am hotărât să aplicăm uh, la toate băncile, adică e vorba de 8.000 de bănci în Europa. Iată de ce suntem atât de atenți. Domnul Lambert s-a referit la impactul cumulat al acestor reforme și analize. Este adevărat, ne putem întreba dacă industria este în măsură să calculeze impactul acestor reforme asupra activității sale. Oricum, industria finanțelor face studii de impact și le publică uh, cu mare uh, zarvă. Eh, sigur, eh, are tendința de a supraestima eh, costurile pentru și pentru aceasta o să vă dau un exemplu. Institutul de Finanțe Internaționale este un think tank calificat al acestei branșe. Dacă s-ar aplica Basel 3, am ajunge la 4,7% uh, în 2014 și uh, Comitetul de la Basel uh, se așteaptă la un impact mult mai vag, PIB-ul s-ar reduce cu 0,19%. E bine, ascult pe toată lumea, o să facem și noi propriul studiu de impact uh, sectorial și cumulat și o să facem datele publice în ceea ce privește CRD 4. Vă confirm că ne, uh, lucrăm foarte mult la această piață uh, uh, internă a materiilor prime. E o chestiune foarte importantă pentru multe țări, în speță pentru țările din Africa, pe care le cunosc foarte bine. Ele depind uneori în măsură de 40 care depind foarte mult de importurile uh, de, de produse alimentare, de pildă de orezul din uh, Thailanda. Pentru o țară cu un uh, fluviu important și cu multe posibilități, i-ar putea să reducă acest, această dependență. Acest lucru este redat clar de cerere și ofertă într-o perioadă în care, pentru tot felul de motive, oferta stagnează, este secetă aici sau sunt inundații în alte țări și în această vreme cererea crește. Deci o să asistăm uneori și la o cerere foarte mare și trebuie să dublăm producția agricolă pentru uh, a hrăni cele 10 miliarde uh, de oameni. Apoi, accelerarea provocată de uh, speculă este o problemă și o să acționăm pe două planuri. În primul rând, transparența și dumneavoastră contribuiți în ceea ce privește instrumentele uh, financiare derivate, să știm cine face și ce anume, dacă există acțiuni speculative sau hiperspeculative, voi uh, propune în textele europene uh, adecvate o încadrare a acestor poziții, astfel încât poziția dominantă pe o piață uh, să fie evitată vom face așa cum au procedat uh, uh, americanii, mai ales atunci când este vorba în octombrie, uh, o să uh, propunem o astfel de poziție. Mulțumesc. Da, să fi... Mulțumesc, domnule comisar. Știți că trecem acum la următorii vorbitori, următorii colegi care au cerut cuvântul și încep cu doamna McCarthy care trebuie să ne părăsească. Este vicepreședintă, dar ne părăsește. Da, am cerut să fiu inclusă în prima rundă de întrebări pentru că am un interviu radio uh, și în regiunea noastră și trebuie să fim aleși și în regiunile noastre, nu doar la Bruxelles. În ceea ce privește comentariile domnului Gozes că avem nevoie de susținere din partea Comisiei, bineînțeles că avem un rol de colegiuitor. După cum a spus domnul Schmidt, avem nevoie de o industrie a serviciilor financiare responsabilă. Noi am dorit ca industria financiară să își asume responsabilitatea prin autoreglementare și reformă, însă trebuie să recunosc că în blogurile și articolele online pe care le-am citit în legătură cu uh, piața de credit default swaps, se pare că uh, nu uh, uh, că direcția nu este foarte bună pentru că uh, politicienii sunt acuzați că acum fac o Uh, vârmitoare de vrăjitoare, că problemele s-au datorat faptului că cetățenii nu înțeleg uh, piețele financiare. De aceea, eu cred că trebuie să ne luăm în serios responsabilitățile și uh, grupul uh, conservatorilor și reformiștilor ar putea să spună că aceste servicii ar putea să fie introduse, chiar dacă sunt propuse de către serviciile financiare. Aceea trebuie să vedem și ceea ce se întâmplă în implementare și aplicare. În raportul pentru care am fost responsabilă în legătură cu cer de 3 și remunerările, multe state membre implementează aceste regulamente uh, și îl implementează cum cred ele și nu cum s-a scris în lege în Consiliu s-au angajat să respecte aceste uh, cerințe, însă după aceea acasă le interpretează diferit. Așadar, vă întreb dacă sunteți pregătit împreună cu Comisia uh, și cu Parlamentul să avem un atelier tehnic sau o audiere pentru a vedea de ce există atât de multe diferențe între legislația europeană și felul în care a fost implementată. Pentru că este o problemă valabilă pentru orice uh, legislație, nu doar legislația în legătură cu serviciile financiare. De asemenea, de vreme ce unii dintre noi mergem în Irlanda pentru a discuta criza bancară, în ce sens examinați modalități alternative de a rezolva problema? Pentru că oricum ne uităm la uh, situație, acea situația din Irlanda, ea nu este, uh, ea nu se îmbunătățească. Uh, cetățenii trebuie să plătească 15.000 de euro pe persoană. Există și vreo altă soluție care să nu pună responsabilitatea pe umerii contribuabililor. Putem continua uh, în așa fel în care uh, criza încă nu a fost rezolvată. Și de asemenea, salut faptul că vă deplasați la Washington pentru a vedea ce, ceea ce se întâmplă în Statele Unite cu reforma serviciilor financiare pe la nivel internațional. Și uh, dacă doriți ca următoarea viitoare, data viitoare când mergeți la Washington, să, în America să vă consultați cu procurorul general care a deschis o investigație în legătură cu serviciile financiare și uh, în Irlanda acel lucru care a aruncat lumină și asupra situației din Irlanda, unde mulți cred că guvernul este cel vinovat. Mulți colegi sunt înscriși, îi aș ruga să fie mai succinți. Domnul Gigold acum. Mein Kollege... Domnule comisar, domnul colegul meu Filip și-a exprimat deja laudele la adresa noastră, nu o să mă repet, știți că și eu le împărtășesc, dar aș, aș dori și aș dori pe această cale să exprim o îngrijorare. Ați văzut probabil protestele din Spania desfășurate sub motoul uh, democrație adevărată. Cred că trebuie să luăm foarte în serios ceea ce se întâmplă. Avem și primele proteste la Place de la Bastille sub același moto și la uh, Brandenburg și din ce în ce mai multe state europene organizează proteste, mesajul transmis fiind următorul. Costurile acestei crize nu, vor fi, nu, nu sunt suportate la ora actuală de cei care au cauzat criza. Nu ajungem uh, mai departe nici cu taxa pe tranzacția financiară. Știu că dumneavoastră nu sunteți de acord cu noi la acest capitol, dar cert este că nu progresăm. Și totodată constatăm că costurile crizei în țările mai slabe cresc neîncetat, în celelalte țări mai puternice senzația este că lucrurile merg bine, că au mers bine din Eu provin dintr-un asemenea stat spre norocul meu, dar problema este că anumite țări nu pot să iasă nicicum din criză și deocamdată constatăm că această criză a avut loc din cauza proastei alocări de capital pe anumite piețe. Sectorul privat sigur că a jucat un rol important aici. A, a jucat un rol important uh, acționând după niște reguli false ale statului. Știu că vă gândiți la piețe financiare nu doar, financiare nu doar în aspecte tehnice, ci și politice. Vedem că în cazul implementării uh, prevederilor uh, Basel, Uh, reglementările pentru lichiditate, uh, pentru lichidități vor fi uh, scăzute. Ați spus că nu, nu vreți să prevedeți o nouă răspundere aici și din păcate am văzut că nu s-au putut organiza teste de stres fiabile. Am discutat despre acest lucru la plenară. Nu știm de ce Cartea Băncilor nu este implementată în totalitate, mai ales dat fiind faptul că acolo pot fi identificate riscuri uh, pe piața de credit. În termeni politici, și da, doamnă președinte, ajung la final, o spun succint, dacă este creată impresia că acum Comisia Europeană lasă loc lobbyismului, și dacă nu dă dovadă de consecvență cu reglementarea pieței, uh, piețelor financiare, dacă încearcă să uh, obțină o soluție rapidă la această problemă, atunci vom avea mari probleme. Protestele din Madrid arată foarte clar cum, ce fel de foc ne jucăm noi aici aș dori ca la CRD4 să faceți uh, niște propuneri foarte ferme, fiindcă de o astfel de acțiune depinde acum credibilitatea noastră a celor care vrem să uh, construim Europa. Domnul Presedo, v-aș ruga să fiți foarte succint fiindcă trebuie să terminăm la orele 130. Eh, agradezco la cooperación. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să mulțumesc domnului comisar pentru dorința sa de a avansa în legătură cu criza financiară, cu toate că este un lucru scump și complex. În ceea ce privește împrumuturile, în ceea ce privește uh, ipotecile. Sunteți conștient că trebuie făcut mai mult ulterior. În ceea ce privește raportarea de la țară la țară, este un compromis legat de Omnibus 2. Am avut o reuniune la Strasburg și la întâlnirea respectivă, ge, opinia generală a Parlamentului a fost că avem nevoie de o soluție orizontală. Domnul președinte Barroso a spus că directiva transparenței trebuie să fie schimbată. Are Comisia o decizie definitivă în acest sens. În al treilea rând, regulamentul cu privire la utilizatorii financiari. Utilizatorii de servicii financiare sunt uh, priviți ca fiind doar furnizori pentru industrie însă ei reprezintă și o metodă de comunicare legată de industrie și trebuie să acorde informații pieței și, și în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor. Cred că acești ar trebui să nu fie priviți doar ca și furnizori pentru industrie. Um, thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar pentru a relua descrierea, descrierea lui Oli Schmidt. Uh, sunt sigur că vreți un sector bine supravegheat și bine reglementat. Este ambiția tuturor în Europa. Și mulțumesc că ați menționat importanța testelor de rezistență și pentru a restabili încrederea nu doar între politicieni și legiuitori pe piața financiară, ci și pentru cetățeni uh, în serviciile financiare. Pentru mine, exercițiul testelor de rezistență este crucial. El a ieșuat anul trecut, nu trebuie să se repete situația acest an. Mulți dintre noi am rămas uh, să dezbatem problema testelor de rezistență până noaptea târziu și întrebarea principală este de ce Uh, datoria suverană care este dar de ce nu se testează și datoria suverană? De ce nu, nici măcar nu ținem cont de acest lucru în testele de rezistență? Aș dori să încercați să ne explicați din nou logica unei asemenea poziții, pentru că uh, aceste teste de rezistență sunt menite să uh, evidențieze riscurile posibile. Uh, în ceea ce privește întrebarea domnului Lamberts, în ceea ce privește CRD3, știu că există cerințe de lichiditate care trebuie să fie respectate de către bănci. Însă, o țară pe care dumneavoastră o cunoașteți bine sugerează că va exista un impact asupra finanțării pe termen lung a proiectelor, că calibrarea ratelor, ratelor de lichiditate ar putea afecta capacitatea de a investi în viitorul Europei, eh, în viitorul energetic și așa mai departe, unele dintre ambițiile noastre cele mai mari, ținând cont și de solvabilitate 2. Cum țineți cont de această necesitate a investițiilor pe termen lung în Europa? Vă mulțumesc. Obrigada, senhor comissário. Eh, mulțumesc, domnule comisar, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru discursul ținut la Universitatea de la Humboldt. Este important să vedem dimensiunea europeană și politică în aceste momente. V-aș pune trei întrebări. În primul rând, câteva din textele pe care ni le trimiteți și pe care le pregătiți, vreau să știu dacă aceste inițiative sunt împărtășite de către colegii dumneavoastră în legătură cu textul privitor la tranzacțiile financiare. Ne puteți da o dată la care Comisia va împărtăși acest obiectiv în același lucru în ceea ce privește euroobligațiunile. vă veți folosi de influența dumneavoastră în Colegiul Comisarilor pentru a duce lucrurile mai departe. Unul dintre succesele noastre a fost introducerea arhitecturii de supraveghere. În cadrul acestei arhitecturi, rolul autorităților europene a crescut, însă lucrul crucial este că în practică atunci când elaborăm texte legislative, autoritatea organismelor europene nu trebuie să fie subminată. În ceea ce privește vânzarea la descoperit și puterile deținute de ESMA, doresc să mă asigur că puterile ESMA vor rămâne ca și în raportul CANFA și poziția Comisiei, pentru că sunt lucruri extrem de importante. Nivelul de vânzare la descoperit nu trebuie să aibă, nu trebuie și nu va avea un impact dacă avem o abordare constructivă din partea Comisiei în trialog. Apoi, în legătură cu inițiativele din septembrie, pe care vi le veți asuma în legătură cu raportul meu pe care l-ați și menționat în ceea ce privește gestionarea crizei bancare. Acest lucru va avea loc după testele de rezistență, însă în 24 și 25 Consiliul Șefilor de State și de Guverne a decis deja că după testele de rezistență vor interveni statele membre, lucru care nu se prea potrivește cu dimensiunea europeană cu care dumneavoastră v-ați declarat de acord și care apare în raport ca fiind cea mai bună modalitate de a rezolva criza bancară. Nu credeți că pierdem lucrurile de sub control atunci când uh, situația deja gravă din Europa se înrăutățește și mai, și mai mult. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să vă pun două întrebări. Prima, sunteți foarte import, un om important, vă întâlniți cu miniștrii de finanțe de peste tot din Europa și mă întreb dacă în discuțiile dumneavoastră cu ei, care vi se pare că este uh, părerea lor că se înțelege această regulă, că nu se pot cheltui mai mulți bani decât cei uh, adunați prin impozite. Uh, a doua întrebare. O serie de colegi au menționat sau au făcut referire la vânzarea pe descoperit și la credit, swap-uri pe risc de credit. Vicky Ford a făcut referire la uh, investițiile pe termen lung și de asemenea la bună, bunele practici ale băncilor. Una dintre propunere, propunerile Parlamentului în legătură cu vânzarea descoperit a fost interzicerea acestor vânzări. Și atunci când industria se plânge că uh, liniile de credit ar putea să dispară de la băncile mici, pentru că um, băncile mici nu își pot acoperi riscurile cu vânzări la descoperit uh, și că acest lucru ar afecta parteneriatele public-private sau investițiile din anumite state membre. Cum putem transmite un mesaj coerent? Cum putem asigura o compatibilitate între ceea ce oferim ca legislație și aspirațiile noastre de a încuraja o, o cantitate mai mare de investiții? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, regret că nu am fost în, în sală la începutul acestei discuții. Am fost la o altă comisie unde mi-am prezentat raportul, în calitate de raportor. Vreau să vă adresez o întrebare foarte succintă. Este o întrebare urgentă referitoare la Grecia. După cum probabil știți deja, guvernul ieri, guvernul elen, a recunoscut faptul că vinde direct toate acele companii listate la bursă care uh, se află într-o oarecare măsură în proprietate publică. Este o politică încurajată de comisie, asociată cu un anumit risc. Aceste companii sunt listate la bursă, după cum am spus deja. Ce părere aveți? Credeți că sunt implicate și sunt implicați și acționari mici, sunt implicate și fonduri de sănătate? Credeți că în aceste companii credeți că aceasta este cea mai bună abordare? Nu credeți că se va relua proasta experiență a vânzării companiei Telecom în Grecia? Astfel s-a ajuns la niște situații extrem de neplăcute. Pachetul Telecom a însemnat că situația din Grecia, în ceea ce privește privatizarea, a fost uh, drastic modificată. Oare nu a fost uh, încălcat uh, dreptul comunitar pe atunci și oare nu, se repetă, nu s-a repetat acum acest lucru? Fiindcă mm, aceste fonduri, fonduri de asigurare, de exemplu, pentru lucrători, Uh, vor pierde bani și poate că până la urmă profitul uh, va fi al multinaționalelor uh, germane în special. Mulțumesc, doamnă, domnule, doamnă președinte, domnule comisar. O chestiune de informare. Ați vorbit de Basel 3. Știm că Basel 2 nu este nici măcar transpus în statele membre deci eh, vreau un punct de vedere asupra acestei situații. Apoi, două întrebări de natură tehnică. Ați spus, referindu-vă la eh, poziția adoptată de președintele Comisiei Europene privind necesitatea de a organiza raportarea eh, țară, de la țară la țară, prezentarea fiecarei țări a conturilor întreprinderilor, mai ales în sectorul minier, care uh, joacă un uh, rol uh, important în situația dramatică în care se află unele țări europene. În ceea ce privește elaborarea normelor contabile și guvernanța, predecesorul dumneavoastră a instituit un grup de monitorizare care n-a făcut decât să transforme autoreglementarea în autosupraveghere. Deci, în această privință, dincolo de această normă anume de la țară la țară, ce uh, vă gândiți să faceți la, pe acest dosar? Dacă vă interesează cu adevărat uh, problema investițiilor în țările în curs de dezvoltare, trebuie să conlucrați cu colegul dumneavoastră, comisarul Semeta, uh, pentru a face o trecere în revistă a fiscalității. Și cea mai importantă întrebare, tot pachetul de supraveghere uh, la care ați lucrat foarte mult pentru instituirea autorităților. Toate acestea lucrează pentru stabilitatea piețelor financiare. E bine, știm că astăzi orice mișcare de capital nu este neapărat o valoare adăugată pentru economia care primește acest capital. Multe organizații internaționale astăzi sunt preocupate de acest lucru și se vede că existența bulelor speculative, fie în domeniul imobiliar sau Uh, în uh, sectorul bancar și asigurări. Acestea pot să ducă la dezechilibre macroeconomice semnificative. Știu că nu există o intervenție directă a unui comisar pentru a crea o directivă în această privință, însă cum reacționați la această provocare care este una reală, cât se poate de reală? Și un ultim aspect, dacă vrem să avem instrumentele necesare pentru a vedea ce se întâmplă din punct de vedere al funcționării piețelor de capital, știu că în interiorul băncii centrale există preocupări în legătură cu standardizarea titlurilor care să permită ca informarea privind titlurile să fie un bun public. Colegul dumneavoastră a vorbit despre situația Standard Poor's care câștigă uh, bani uh, din aceasta. Cred că în calitate de comisar privind piața internă și piețele financiare, uh, cred că trebuie să vă preocupați de acest lucru. E, aveți multe Uh, la multe uh, de răspuns uh, și aveți un răgaz până la 18.40, asta cu amabilitatea interpreților. Mulțumesc interpreților, spune comisarul Barnier. O să încerc să dau un răspuns cât mai concret. Vă mulțumesc Ellen McCarthy, care a revenit și mulțumesc că este aici, a vorbit de mai multe aspecte, printre care și autoreglementarea. A fost o idee proastă la începutul globalizării schimburilor economice să credem că piețele se autoreglementează și că liberul schimb poate să funcționeze fără reguli și uh, fără guvernanță. Știm că uh, acesta este un mit. Și cu fiecare săptămână care trece, în cadrul uh, deciziilor pe care le luăm la G20, suntem pe cale să reconstruim o guvernanță uh, mondială, în interiorul căreia trebuie să consolidăm guvernanța europeană. Doamna McCarthy m-a întrebat în legătură cu criza bancară în Irlanda. Uh, aceste uh, mișcări care au afectat uh, Grecia, Portugalia și Irlanda și o să o spun, domnul McCarthy, dacă acum doi ani în cadrul în cazul Irlandei și al băncilor Uh, irlandeze. Dacă am fi avut uh, instrumentele necesare uh, de supraveghere interne și externe și dacă acestea ar fi fost aplicate corect, cu siguranță criza bancară ar fi fost mult mai ușoară în Irlanda. Însă au existat conflicte de interes în Consiliul de Administrație, nu au fost Uh, n-a fost făcută o supraveghere uh, adecvată, uh, normele de control sunt foarte generoase. Toate acestea nu s-ar fi putut întâmpla dacă instrumentele la care lucrăm acum în ceea ce privește supravegherea externă, internă, guvernanță, rezolvare, toate acestea n-ar fi existat dacă am fi avut instrumentele necesare. Uh, piețele și problemele se dezvoltă mult mai rapid decât o facem uh, noi. Vreau să vă informez în legătură cu uh, stadiul a ceea ce numesc calibraj transatlantic. O să mă duc pentru a treia oară în Statele Unite săptămâna viitoare pentru a mă întâlni cu ministrul american de finanțe, cu autoritățile de reglementare. Uh, am uh, uh, uh tabela de marcaj uh, uh, și vreau să calibrez această tabelă de marcaj tablou de bord. Um, sunt uh, preocupat de această problemă și sper să o putem uh, discuta în Statele Unite. De asemenea, o spun uh, din nou în urma întrebării adresate de doamna Beres în legătură cu ceea ce se întâmplă privind convergența normelor contabile acest uh, subiect de discuție între americani și europeni în legătură cu uh, locul și rolul uh, valorii de piață. Aceasta poate să devină un subiect de divergență și nu de dezbatere, în vreme ce noi trebuie să tindem către convergență. Eu analizez lucrurile în detaliu, vă rog să mă credeți atunci când e vorba de relațiile cu americanii, inclusiv uh, și uh, atunci când e vorba de achizițiile publice, un, uh, o temă care nu este neapărat legată de comisia dumneavoastră. Ne preocupă foarte mult deschiderea întreprinderilor americane față de piețele europene. Reciprocitatea trebuie asigurată printr-o, bunere, ă, printr-o bună aplicare a ă, raportului, a codului GPA. Acesta este scopul vizitei mele în Statele Unite. În ceea ce privește remunerarea și punerea în aplicare a unui ă, text pe care îl știți, doamnă McCarthy, în ceea ce privește CRD3, știți că analizăm lucrurile îndeaproape 15 state membre au notificat uh, măsurile de transpunere, 6 state membre au uh, anunțat o transpunere uh, incompletă și trei state membre nu au anunțat o astfel de transpunere și declanșăm procedura de infringement în situația acestor state membre care nu și-au notificat transpunerea. Ne punem întrebarea dacă statele membre care au făcut transpunerea au făcut-o uh, în mod corect și dacă uh, băncile aplică corect. Uh, eu nu sunt autoritate de supraveghere, trebuie să mă încred în autoritățile naționale care trebuie să vadă dacă transpunerea se face corect de către fiecare bancă. Trebuie să vă spun, doamna McCarthy, că ideea unui uh, workshop comun între Parlament și noi mi se pare o idee bună și sunt deschis unei astfel de inițiative. În ceea ce privește Irlanda, o să completez răspunsul meu spunând că trebuie să ne încredem în reformele în desfășurare, în ceea ce fac autoritățile irlandeze, un lucru curajos și greu și avem o modalitate de susținere împreună cu Comisia și cu Banca Central Europeană. Domnule Gigold, vă mulțumesc pentru cele spuse și trebuie să vă spun că tot ceea ce are legătură cu Grecia, Portugalia, Irlanda Există multe elemente. Aș spune că există o criză în cadrul crizei, ceea ce face responsabilitatea noastră foarte mare. Trebuie să acționăm cu sânge rece și cu multă solidaritate. O să vă spun care este convingerea mea și de aceea uh, uh, am uh, apreciat atât de mult ceea ce face Oli Ren, Banca Centrală Europeană și multe guverne. E bine, uh, Uh, confruntate cu uh, aceste tulburări care nu afectează zona euro, ci țări din zona euro. Am uh, progresat, avem instrumentele de guvernanță necesare ale zonei euro, ale economiei europene, instrumente pe care ar fi trebuit să le creăm cu 10 ani în urmă și martor îmi este doamna Perez care uh, Uh, a fost uh, în acel grup de lucru. Vă amintiți uh, că erau lucrurile cât se poate de line. Nu vorbesc de propunere, ci de rezultate. Și asta acum 4 sau 5 ani. Facem ceea ce ar fi trebuit să facem când a fost creată moneda euro în ceea ce privește instrumentele, politicele economice și solidaritatea. Ceea ce a spus domnul Gigaud astăzi, am spus-o și la Berlin, de acum încolo nicio țară din zona euro nu este singură, dar nicio Uh, țară din zona euro nu se poate considera scutită de a respecta regulile de disciplină pe care uh, le-a hotărât împreună cu celelalte state membre. Și aș adăuga, domnule Gigold, că există fenomene de uh, speculă care trebuie pedepsite. Fiecare țară trebuie să-și facă treaba pe plan intern și indiferent uh, de uh, neînțelegerile pe plan intern dintre diferitele partide, trebuie să știm că nu putem să uh, creăm creștere fără să nu ne gândim la ceea ce urmează să plătească generațiile viitoare. Este o lecție pe care am învățat-o și Domnule Givold, de la, la începutul lunii iulie o să publicăm textul nostru privind CRD 4. Uh, din nou vă spun, vă ascult, avem ambiția necesară, vrem să aplicăm uh, Basel 3. Vreau să mă asigur că comitetul de la Basel este sigur pe ceea ce propune. E vorba, să zicem, de la lichidități și știu că munca continuă la acest dosar pentru că este uh, foarte uh, complicată. Uh, domnule Igold, uh, uh, în conformitate cu responsabilii uh, de control bancar, o să uh, punem uh, astfel de pârghii de control în cadrul pilonului 2 până în 2016 și nu vom propune o măsură în cadrul pilonului 1 acum, pentru că trebuie să existe claritate în legătură cu uh, consecințele uh, unei astfel măsuri. Domnule Gigold, cu toată responsabilitatea și mi-o asum, trebuie să atrag atenția pentru că ați vorbit doamna Swinburne. Sau doamna Vicky Ford. Nu, doamna Vicky Ford. Știu sigur că doamna Ford s-a referit la acest lucru și arme finanțările pe termen lung, ca și domnul Kamal, trebuie să fiu atent la ceea ce se întâmplă în economiile europene și la consecințele acestora. Totuși, avertismentele, atenționările băncilor nu mă impresionează, le ascult, țin cont de ele, așa cum țin cont de toți cei care se exprimă. Însă, trebuie să fim atenți, dată fiind uh, specificitatea sectorului bancar european și locul pe care acesta îl ocupă în economiile europene. S-a vorbit despre Uh, directiva privind creditele ipotecare prezentată în luna martie. Uh, vă mulțumesc, domnule Presedo. Uh, trebuie să începem cu creditele pentru consum. Domnule Presedo, asemenea, doamnei Beres, ați vorbit de raportarea pe țară. Este un subiect important de aceea, uh, el constituie una dintre prioritățile în uh, combaterea uh, corupției în statele în curs de dezvoltare și în speță în Africa. Asta încercăm, doamna Beres, să obținem în acest cadru. particip la toate reuniunile de când am fost comisar. Uh, merg la New York pe 13 iulie și voi participa acolo la toate reuniunile. Este un subiect uh, pasionant. Uh, am lucrat foarte mult dorim să obținem transparență, guvernanță și trebuie să acționăm cu respectarea uh, Consiliului de Monitorizare. Deci continuăm cu această muncă privind uh, supravegherea pentru un plus de transparență, astfel încât toate hotărârile să se ia uh, cu toată încrederea și uh, cu acordul grupurilor în care particip la discuții. O să analizez lucrurile uh, în uh, detaliu în legătură cu normele contabile uh, care sunt elaborate. Uh, am mi-am spus părerea în ceea ce privește uh, leasingul sau alte astfel de uh, subiecte. Vă spun, doamna Beres, cum i-am spus și domnului Prezedo, uh, că nu vreau să se ajungă la alte uh, rezultate. Uh, vreau să existe o convergență cu Statele Unite. Acum, în ceea ce privește raportarea pe țară, cred că Europa nu trebuie să uh, aștepte. Trebuie să dea dovadă de leadership, să facă uh, au, uh, s-a făcut o consultare Uh, publică la începutul anului. Uh, am uh, primit 80 de răspunsuri și previziunile vor fi puse în aplicare mai devreme, în octombrie, și se aplică tuturor întreprinderilor cotate la bursă. directiva privind normele contabile care este revizuită și care va fi aplicată tuturor întreprinderilor. Personal, în dialogul pe care l-am în uh, cadrul colegiului, după ce am ascultat foarte atent punctul dumneavoastră de vedere, îmi voi exprima părerea în legătură cu modalitatea cea mai uh, potrivită. Însă un alt uh, subiect pe care uh, îl analizez este domeniul de aplicare al legislației. E vorba numai de industria extractivă, care este importantă, sau e vorba și de alte sectoare uh, unde aș fi pentru aplicarea acestei legislații, industria forestieră, de exemplu. Trebuie să fim atenți la costurile tuturor acestor măsuri. Ceea ce pot să vă spun este că intenția mea nu este ca Europa să fie mai puțin uh, ambițioasă. Domnul Gigold și doamna Swinburne au vorbit despre aceste uh, teste de rezistență, așa cum a făcut-o și Vicky Ford. Vă reamintesc că valul de teste aflat în desfășurare este uh, Uh, mult mai riguros decât testele anterioare. Se analizează uh, scenarii uh, mai nefavorabile, um, un grad sporit de transparență, niște repere de capital mai clare. Doamna Ferreira a vorbit despre Uh, testul de rezistență și învățămintele pe care le putem trage pentru a îmbunătăți uh, următorul uh, val de astfel de teste și măsurile pe care le putem lua imediat, așa numitele backstop, care depind de statele membre, care nu își pot permite să aștepte rezultatele finale. Domnul Giggle și doamna Ford au vorbit despre testul privind datoriile suverane, datoriile de stat uh, în registrele bancare. Va exista o uh, transparență uh, totală în ceea ce privește expunerea băncilor. Doamna Ford, sunt foarte atent la ceea ce se întâmplă în uh, sectorul asigurărilor și al fondurilor de pensii. Uh, sunt texte diferite față de Basel 3. Acolo s-a elaborat un proiect de uh, regulament de vreo 600 de pagini. Deci, doamna Ford, sunt foarte atent la consecințele acestor obligații prudențială asupra sectorului uh, pensii și asigurări. Da, doamnă Ferreira, în cadrul colegiului uh, o să uh, mă bat pentru obligațiunile de proiect. Mi-am spus chiar de la prima întâlnire a colegiului, la scurt timp după numirea mea, Uh, m-am pronunțat pentru o taxă pe tranzacțiile financiare și vă confirm că în toate negocierile cu Consiliul și săptămâna trecută sau săptămâna asta, săptămâna trecută, uh, în ceea ce este short selling-ul, mă uh, zbat să se mențină ceea ce este prevăzut în regulament cu susținerea dumneavoastră. Și am spus-o în fața Consiliului că nu putem să acceptăm să se uh, slăbească uh, competențele care au fost prevăzute în cadrul sau în legătură cu ESMA. Uh, o să mă bat pentru acest proiect. O să răspund domnului Camada și domnului Gigold în ceea ce privește modalitatea de a obține o creștere durabilă și, repet, acest lucru nu se poate face uh, pe datorii și cheltuind mai mult decât câștigăm. În ceea ce privește short selling-ul, domnule Kamal, din motivele pe care le-ați expus și pe care uh, mi le asum, am luat hotărârea în propunerea inițială a Comisiei să nu existe o uh, interdicție a short selling-ului ci să se prevadă foarte clar cazul european pentru a putea hotărâ rapid și împreună uh, asupra unei interdicții atunci când piața o cere. Să hotărâm împreună și rapid. Asta spune textul short selling-ului. Acum o să vedem care este urmarea discuției. O să răspund și domnului Kamal și uh, în ceea ce investițiile pe termen lung. Uh, de aceea Domnule Kamal, doamnă Ford, vreau să lucrăm la aceste investiții pe termen lung pentru a asocia în mai mare măsură la acest efort uh, Banca Europeană de Investiții și apoi cu domnul uh, Tajani vom vedea cum putem să sporim capitalul de risc uh, în favoarea investițiilor pe termen lung. Domnul Iunchi s-a vorbit de ceea ce se întâmplă în Grecia Înțeleg uh, preocuparea dumneavoastră. Vă spun că, fără a mă amesteca în hotărârile luate de autoritățile elene, și știm că fac acest lucru într-un cadru global și al acordului, contractului cu femeiul și Banca Centrală Europeană, și Comisia, vreau să vă asigur că voi veghea ca dreptul comunitar, dreptul european să fie respectat în mod corect atunci când aceste privatizări uh, vor avea loc. Am luat uh, notă, doamna Beres, de uh, preocuparea noastră pentru o bună utilizare a informațiilor cu privire la serviciile financiare. Confirm că domnul Almunia are instrumentele necesare și eu am unele instrumente. O să vă răspund în scris după ce voi analiza sugestia uh, dumneavoastră. În cadrul uh, CDS-ului uh, s-au folosit instrumente uh, privind concurența. Îmi cer scuză, scuze uh, că v-am reținut atât de mult. Mulțumesc, domnule uh, comisar. Ne vom revedea în curând. Președinta mulțumește interpreților pentru că uh, au permis domnului comisar să dea răspunsuri complete. Următoarea întâlnire va avea loc la Strasbourg uh, luni 6 iunie. Din păcate, pentru că comisiile nu ar trebui să se uh, întâlnească în ședință în timpul sesiunii plenare, ședința se suspendă.